Apoi niște anunțuri scrise, 4 2015 în ceea ce privește anul european de combatere a violenței împotriva femeilor, trimis de domnul Tarabella și încă alți 14 europarlamentari. Această propunere a fost semnată de 413 membri, adică majoritatea membrilor Parlamentului European. Și veți găsi numele acestora publicate în ordinea de zi a ședinței de astăzi. Miercuri, conform articolului 78 din uh, regulile de procedură ale Parlamentului, împreună cu parla- președintele Consiliului, vom semna șase acte legislative sub